Actually, we're waiting for you. vă așteptam, vă așteptam. You are a distinguished member of this... Sunteți un membru distins al comisiei noastre. Putem începe. Urez, vă urez bun venit la ședința din această după-amiază. Bineînțeles, urez bun venit și doamnei O'Reilly, care ne va prezenta munca dumneaei. și David îmi spune că procedura este următoarea. Întâi, întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice, apoi doamna Riley va răspunde acestor întrebări, după care veți avea posibilitatea să puneți întrebări prin Catch the Eye. Doamna Riley, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor deputați și domnilor deputate. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a-mi prezenta candidatura în această după-amiază. Țin să mulțumesc și celor care mi-au acordat timp în ultimele săptămâni și atenția necesară pentru a discuta pe marginea ombudsmanului european, pe marginea Parlamentului și a interacțiunilor dintre cele două și pe, în ceea ce privește ambițiile instituției Ombudsmanului European pe viitor. Se înțelege că într-un parlament de mărimile, de dimensiunile acestui european, um, există opinii foarte diferite în privința ombudsmanului. Unii dintre dumneavoastră cunoașteți foarte bine această instituție, iar alții dintre dumneavoastră ați fost uh, foarte interesați de unele dintre cazuri. alții dintre dumneavoastră sunteți interesați de comparația dintre funcționarea ombudsmanului european și a mediatorilor la nivel național. Mi-aduc aminte că un domn ne-a spus că credea că această uh, funcție este, are un uh, rol pur decorativ. Și eu i-am răspuns, da, pe, sunt de acord, dar până la un anumit punct. Pentru că la data creării ombudsmanului 1993 la Maastricht, era vorba despre îndeplinirea unei aspirații a Parlamentului European și a statelor membre de a avea o funcție care să aud, ajute instituțiile europene în funcționare, cu alte cuvinte, să apropie cetățenii și să permită acestora să înțeleagă mai bine și să uh, uh, își pledeze cauzele mai aproape de în aceste instituții. Și aceasta este și ambiția mea pentru această funcție. Vine cred că indiferent cine va fi următorul ombudsman, trebuie să treacă la un nivel superior. Această funcție trebuie să devină mai dinamică și mai puternică pentru a atinge două obiective. Nu doar să îndrepte uh, lucrurile rău făcute, dar și să transforme uh, instituțiile europene într-unele de uh, mult mai apropiate de cetățeni. Reprezint această funcție de mediator european din 2003 la nivelul Irlandei și cred că sunt singura care are și o funcție de appeals from members of the public and others. o funcție distinctă care vizează uh, libertatea de informare. Since 2007, I've held the post of... Din 2007 sunt și comisar pentru informații de mediu pentru a permite cetățenilor irlandezi un acces cât mai larg cu putință la informațiile legate de mediul înconjurător. Ex officio am și alte roluri. Um, mă ocup de codul de conduită în privința uh, comportamentului oamenilor politice, politici, precum și de anchetele privind conflictele de interese. Sunt membru al Comisiei de Referendum. Poate știți că în baza legislației irlandeze, guvernul nu poate uh, cheltui proprii bani pentru referendum. Iată de ce a fost creată o comisie specială. Uh, și organizăm uh, campanii. Cel mai mare referendum organizat de noi a fost cel uh, privitor la tratatul de la Lisabona. Înainte de a deveni ombudsman, eram, am fost ziarist politic timp de 20 de ani și autor. Lucrările mele au fost recunoscute atât la nivel național cât și internațional. Am lucrat în Irlanda de Nord în timpul uh, perioadei mai uh, problematice, de aia și în Africa de Sud în timpul regimului de apartheid. Am lucrat pentru Fundația Niman, fac parte din uh, Consiliul Consultativ al acestei fundații și aceasta are un uh, rol foarte important, mai ales în contextul actual de schimbări la nivel internațional. Mulți, euro, uh, mulți deputați mi-au împărtășit dificultatea de a uh, comunica cu reprezentanții presei și de altfel fundația noastră se ocupă tocmai de o uh, facilitare a acestei uh, comunicări. Uh, oficiul nostru irlandez întotdeauna și-a luat foarte în serios uh, responsabilitățile. Lucrăm în Africa de Sud, în Mexic, în Noua Zeelandă, și m-am adresat de mai multe ori parlamentelor naționale ale acestor țări. De asemenea, organizăm și seminarii pentru uh, crearea unor uh, funcții similare în uh, Etiopia și Taiwan și alte țări. Rolul ombudsmanului într-o democrație este foarte important. În anii 80 și 90 în țările din Europa Centrală și de răsărit, uh, instituțiile care s-au creat au fost tocmai pentru a consolida statul de drept. Iar uh, avocatul poporului, instituția avocatului poporului creată în aceste țări uh, a fost foarte importantă tocmai în această, în această direcție. Chiar dacă aceștia considerat că nu au o susținere reală din partea statului, întotdeauna au încercat să se asigure că cetățenii au parte de un tratament uh, echitabil în relația cu instituțiile statului. În discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, dar mai ales în Irlanda, în care trecem printr-o perioadă de austeritate, mulți vorbesc despre legitimitatea democratică a Uniunii Europene. Și se vorbește foarte mult despre lipsa de uh, legitimitate democratică la nivel european. Este vorba în general despre chestiuni politice, însă eu cred că funcția uh, ombudsmanului este una esențială în întărirea încrederii în uh, instituțiile europene. Și cred că este important ca nu doar ombudsmanul să-și joace rolul, instituțiile au o obligație etică foarte importantă în a conlucra pe deplin cu ombudsmanul european. V-am spus că în uh, Irlanda există un program de austeritate sub uh, egida Troicăi. Acest uh, program se desfășoară de patru ani încoace și am văzut clar care a fost impactul asupra cetățenilor irlandezi nu este vorba doar despre o criză economică, ci și de una socială în ceea ce privește marja de manevră a unui ombudsman. Cred că este important cu atât mai mult într-un moment ca cel de față, în care oamenii sunt, uh, trăiesc sub presiune, ca instituțiile să dea dovadă de uh, transparență și onestitate în relația cu cetățenii. Și nu pot sublinia și trebuie să subliniez acest aspect uh, foarte mult. Întotdeauna am pus mare preț pe uh, niște relații de lucru foarte bune cu Parlamentul European. Când am devenit uh, ombudsman în Irlanda în 2003, am lansat o inițiativă pentru a implica cât mai mulți membri ai Parlamentului în uh, cazurile noastre. Pentru că dumneavoastră sunteți cei la care vin întâi și întâi cetățenii atunci când au o problemă. Dumneavoastră trebuie deci să fiți un fel de cale către uh, funcția de ombudsman, către adresarea în fața ombudsmanului. Uh, am uh, lansat o comisie asemănătoare celei a dumneavoastră cu doi ani în urmă în Parlamentul irlandez, după modelul celei din uh, Parlamentul European și trebuie să mărturisesc că aceasta funcționează bine. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte și despre modul în care văd eu funcționarea ombudsmanului european. Evident, următorul uh, ombudsman va fi cel de-al treilea la nivel european. Primul a început uh, cu pași mai timizi, uh, biroul era destul de mic și personalul era redus, dar și numărul de cazuri era destul de redus. Cred că cel de-al doilea ombudsman a trecut la etapa superioară. Și cred că ce am, ă, s-a încercat a fost schimbarea modului în care instituțiile publice văd această funcție. Deci s-a trecut la un proces de transformare la nivel extins. Și cred că cel de-al treilea ombudsman trebuie să treacă la viteza superioară. Provocarea este de a transforma această funcție, într-una cu un rol mult mai important. Și nu doar pentru a câștiga mai multă putere, ci cred că măsura succesului activității unui ombudsman este ca uh, să um, lanseze o transformare la nivelul instituției, un câștig de, tra- de transparență, de echitabilitate, de echitabilitate și așa mai departe. și nu, asta nu pentru că litera legii obligă la acest lucru, ci pentru că așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Cred că domnul Diamanduros uh, a, a, uh, s-a achitat foarte bine de funcția sa, a rezolvat foarte multe cazuri din domenii extrem de diferite. Însă, din păcate, cred că funcția de ombudsman încă nu este foarte vizibilă în ochii cetățenilor europeni. Știu că este o uh, problemă cu care se confruntă și eurodeputații. Mulți dintre dumneavoastră mi-au vorbit despre aceasta. Însă eu cred că există mecanisme care să ne asigure un plus de vizibilitate. Și cred că putem cu adevărat să uh, arătăm cetățenilor prin intermediul presei uh, de ce este în stare ombudsmanul și ce a făcut până acum, astfel încât cetățenii să înțeleagă foarte bine ce facem noi și cu ce fel de cazuri ni se pot adresa. Vrem să atragem uh, uh, cazuri care să fie din ce în ce mai importante pentru cetățenii europeni. Și nu, nu doar uh, presa are un rol în acest sens, presa tradițională, ci și uh, noile tipuri de media, Twitter, Facebook și așa mai departe. Și în încheiere, cred că trebuie și ca și procesul la nivelul uh, instituției noastre să progreseze Cred că personalul um, cred că trebuie um, schimbat un pic modul în care funcționează ombudsmanul, să ne ocupăm, spre exemplu, de rezolvarea prin intermediul informaticii a o serie de cazuri. A, mai am și o serie de alte idei pe care le regăsiți în documentul pus la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, Mr. Yar, would you be the first ones to ask? Voi da cuvântul coordonatorilor să pună întrebări. Da, vă mulțumesc, doamnă O'Reilly, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucură prezența dumneavoastră aici. Le-am spus și celorlalți candidați că Um, și Parlamentul și Ombudsmanul reprezintă fața aceleași monede, pentru că suntem interfața către cetățeni. Comisia noastră, deși e una subapreciată, este una foarte importantă pentru că nouă ni se adresează cetățenii pentru a cere ajutorul Uniunii Europene sau niciun ajutor foarte important. Iată de ce cred că comisia noastră va juca un rol tot mai important. Iată, prima întrebare. Cum întrevedeți uh, viitoarea cooperare uh, cu comisia PETI? O a doua întrebare merge pe calea independenței despre care s-a discutat foarte mult ce înseamnă în cazul candidaților o candidatură independentă, una din potrivă. Vă întreb cum se alege ombudsmanul în țara dumneavoastră și cum se asigură independența candidaților. Cum o definiți, dacă se poate defini? O următoare întrebare, una foarte simplă. Să presupunem că uh, veți trece cu succes de acest proces de selecție, care vor fi primele trei puncte importante pe care le veți aborda, care se află pe agenda dumneavoastră. Și o ultimă întrebare, e vorba de drepturile omului. Am putea spune că există o veste bună, o veste proastă. În deosebit ceea ce privește drepturile omului, primim tot mai multe petiții din partea cetățenilor care uh, atacă, care abordează acest subiect. Dar uh, pot beneficia de ajutor din Uniunea Europeană doar în temeiul aplicării legislației europene, doar dacă așadar statele membre aplică legislația europeană. Pentru mine nu e un răspuns mulțumitor, iată, vă întreb uh, ce părere aveți dumneavoastră față de această problemă juridică? Mulțumesc. E, o chirius Boștinaru, pare că l-a. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă candidat uh, um, și doamnă ombudsman, aveți ambele două calități. Inspirat de ultimile declarații, declarații, ați vorbit despre rolul mediei sociale, care și după părerea mea este unul fundamental. Cum, dacă veți fi alesă, aleasă, veți uh, reacționa dacă uh, sunteți uh, confruntată cu un scandal legat de cazul de închisoare? Ce poți să faci în această situație în calitate de mediator? În al doilea rând, cum percepeți uh, implicarea actualului ombudsman uh, Diamandorus în uh, dosarul Dali? Deci fostul comisar, el este numit uh, dosarul Dali Gate Și al treilea, a treia întrebare cum se poate construi compatibilitatea instituțională între mediatorul european, ombudsmanul european și uh, entități similare din statele membre. Pentru că există diferențe din punct de vedere instituțional, din punct de vedere al competențelor și cum se poate aborda o plângere când vine la biroul dumneavoastră, ținând cont că nu în mod neapărat Uh, aveți un uh, omolog similar uh, la nivelul statelor membre. Puteți să aveți același nivel de compatibilitate? Vă mulțumesc. Doamna Vălean. Doamna Auken. Doamna Harkin. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, bună ziua candidatei noastre. Sunteți binevenită în Parlament. Am uh, trei întrebări pe care vreau să vi le pun. Două se referă la prezentarea pe care ați făcut-o și una la răspunsul în scris. Ați vorbit despre legitimitatea democratică și despre refacerea încrederii cetățenilor europeni este uh, un cuvânt, sunt niște cuvinte mari, refacerea încrederii. Care sunt pașii practici pe care i ce pentru a face acest lucru? Prima întrebare. În al doilea rând, ați fost uh, întrebată în legătură cu legătura noastră cu Comisia PETI și cum vedeți rolul dumneavoastră. Ne puteți spune ce legătură aveți în Irlanda cu Comisia uh, PETI? Știu că de-abia s-a înființat uh, această structură, dar care este legătura noastră? Iar în al treilea rând, ați vorbit despre aplicarea uh, regulamentului 1049 și a spus că trebuie să fie lisabonizat. Puteți să dați detalii în legătură cu această afirmație? Vă mulțumesc. Acum, doamna Alkin. Mulțumesc că, uh, că ați venit aici, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, o să intru direct în activitatea ombudsmanului, nu o să vă întreb ce face ombudsmanul, dar provocările cu care vă, vă veți întâlni aici pentru că va trebui să vă confruntați cu comisia și vreau să vă spun că asta este mult mai mult decât o confruntare cu administrația din Irlanda și cred că puteți să vă dați seama de acest lucru. Și în multe părți ale comisiei veți avea o cultură a temerii de deschidere, de transparență, ă, dorința de a avea ă, un timp suplimentar de gândire pentru că în toate culturile există Uh, loc și de greșeli, pentru că al minteri uh, uh, am aruncat toate lucrurile bune uh, odată cu greșelile. Însă există chiar și un regulament în ceea ce privește buna administrare. După cum știți, uh, există sisteme egale în instituții și acolo o să trebuiască să vă confruntați cu o serie de situații. De pildă, în ceea ce privește mediul aici, Deci, convenția de la Arhus, noi spunem Orhus, că vine din țara mea, dar uh, se vorbește Uh, de uh, posibilitatea de a uh, acționa în instanță cu cazuri legate de mediu. Deci ONG-urile de mediu au dreptul la un grad suplimentar de transparență. Au un rol mai puternic decât cel menționat în regulamentul 1049 cum veți face acest lucru pentru a pune în aplicare această convenție în Irlanda? Pentru că uh, veți fi uh, confruntată cu comisia și comisia va veni să vă prezinte avantajele așa cum le percepe ea. Uh, va, veți avea de, face, de a face cu conflictul de interese și cu independența. V-am întrebat deseori de instituția X sau Y dacă există într-un conflict, dacă există acolo un conflict de interese sau nu, dacă v-a fost adus uh, la cunoștință un astfel uh, de caz. Puteți uh, să aveți o definiție obiectivă a ceea ce înseamnă independența sau conflictul de interese. Nu e o chestiune de cum simți, ci cum ați defini acest lucru? Pentru că indiferent de persoana care este implicată atunci când uh, sunt mize care implică banii, atunci s-ar putea să nu mai fie independentă persoana, ci dependentă. Cam atât. Mulțumesc, doamna Ochin. Domnul Cișe, sir. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc uh, uh, să vorbesc cât mai mult ca să-l fac fericit pe domnul Cashman. Bună ziua, doamnă O'Reilly, o bucurie să vă revăd. Aș uh, începe rugându-vă să valorificați experiența dumneavoastră în rezolvarea dilemelor persoanelor și să-mi spuneți dacă considerați că politicienii sau funcționarii oficial, care dintre aceste două categorii sunt de mai mare ajutor activității ombudsmanului? Și dacă nu, de ce nu? În al doilea rând, aș vrea să vă rog să elaborați puțin asupra situației în care, dacă ați fi ales, ați fi prima femeie ombudsman un lucru care ar fi desalutat o evoluție desalutat, însă vă rog să ne spuneți uh, ce ar putea aduce o femeie uh, uh, în această funcție, pe lângă celelalte calități. Sunt convins că așa este. Și, în ultimul rând, vreau să vă întreb care este realizarea dumneavoastră favorită. Nu cea mai bună, nu cea mai proastă, ci favorită în calitate de uh, ombudsman. Da, o întrebare foarte interesantă, într-adevăr. Doamnă O'Reilly, cred că sunteți gata să răspundeți. Vreți să interveniți acum? Prima rundă s-a încheiat și o să se dea și răspunsuri la aceasta. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru întrebările dumneavoastră. iar în legătură cu Comisia PETI am subliniat uh, cât de importantă este relația între Comisia PETI și Ombudsman. Este o relație de simbioză. Noi avem de-a face cu plângerile, reclamațiile Uh, cetățenilor. Sigur, Comisia PETI are uh, de asemenea și competența de a discuta cazurile cetățenilor europeni și transpunerea sau netranspunerea legislației europene în legislația uh, națională. Avem multe în comun și acest lucru a fost recunoscut de relația foarte bună care există deja între această comisie și ombudsman, memorandumul de înțelegere. Din câte știu eu, în ultimii 10 ani nu cunosc uh, ciocniri semnificative între Comisia PETI și Ombudsman. Însă cred că ar fi important ca ambele instituții să încerce și să se ajute reciproc uh, în ceea ce privește bunele practici. Și lucrurile stau la fel acasă. Comisia uh, PETI trebuie să fac acest lucru. E vorba de implicarea comisiei, de asemenea ombudsmanul se confruntă și cu aceste probleme. Așadar, trebuie să existe o reîmprospătare, uh, o renoire a acestor angajamente ale celor uh, doi o reînnoire uh, a hotărârii ambelor structuri de a adopta cele mai bune practici pentru a se asigura că cetățenii uh, beneficiază de un uh, rezultat rapid la uh, reclamațiile lor. În uh, ceea ce fește independența, știu că aceasta a fost o problemă. După părerea mea, Parlamentul este cel care ia hotărârea așa cum dorește. Am fost aleasă de fiecare membru al Parlamentului Irlandez, am fost nominalizată de guvern în consultare cu partidele din opoziție Candidatura mea a fost apoi dezbătută de către Parlament și fiecare membru din uh, Parlament a aprobat-o și apoi am fost numită de președintele Irlandei. Același lucru s-a uh, reluat, s-a întâmplat în 2009. De ce este acest lucru important? Fiecare are puncte de vedere diferite uh, toată lumea spune, sunt independent, indiferent de ceea ce am făcut, de trecut, voi uh, prelua această funcție și voi acționa independent. Acei uh, indivizi care spun asta chiar cred acest lucru. Problema este ca și cu frumusețea. Uh, ca cel care privește. Este o, un punct de vedere subiectiv dacă cineva este sau nu independent. Uh, și uneori uh, suntem implicați în conflicte de interese și ne spunem, da, sunt într-un conflict de uh, interese și trebuie să ies din asta. Dar dacă nu ești sigur, uh, nu te mai uiți la tine, ci trebuie să-i întrebi pe alții. Crezi că sunt într-un conflict de interese? Și cred că aceasta este linia de gândire. Nu să spui că, uh, sigur, mulți au experiență și pot să facă această uh, treabă, dar este o funcție importantă din punct de vedere al încrederii cetățenilor și de aceea independența este o calitate cheie. Dacă aș fi onorată să fiu aleasă, cred că zonele pe care m-aș concentra ar fi vizibilitatea și impactul fiecare plan strategic pe care l-am făcut, cuvântul cheie este impactul. Uh, cred că uh, e vorba de un uh, profil strategic. Trebuie să privim în spate după 3, 5, 10 ani și să spunem, da, funcția aceasta a schimbat lucrurile, administrația publică este mai bună, este mai bine Um, armonizată cu dorințele uh, cetățenilor. Însă pot să uh, fii un om extraordinar, să ai personal extraordinar, dar dacă nimeni nu cunoaște asta, uh, ești oarecum redundant. Și de aceea am accentuat necesitatea de a fi vizibil, vizibilitatea. Sigur, lumea trebuie să știe că există o asemenea funcție. Uneori trebuie să știi că există un astfel de mediator european pentru că foarte mulți uh, își trăiesc viața de zi cu zi fără să știe că există o asemenea funcție. Însă modul în care este ales uh, omul uh, și felul în care îți prezinți activitatea este prin o serie de istorioare pe care le prezinți uh, pentru ca lumea să înțeleagă care este rolul tău în calitate de ombudsman. Am vorbit cu mulți, de pildă, în legătură cu uh, ancheta profesorului Diamandoros și uh, Agenția Europeană a Medicamentului, EMA. Și EMA s-a angajat să fie mai transparentă uh, și să, face, să facă publice uh, detalii în legătură cu studiile clinice care au fost făcute în legătură cu o serie de medicamente și vaccinuri care sunt foarte importante pentru cetățenii uh, noștri. Cred că astfel de cazuri și uh, aduc în lumină necesitatea ca cetățeanul european să cunoască ce face uh, uh, ombudsmanul. În ceea ce privește cartea Drepturilor Fundamentale, sunt convinsă că ombudsmanul invocă uh, acest document foarte des în uh, legătură cu uh, cazurile pe care uh, le analizează, de pildă uh, sistemul de avertizare timpurie, structurile care sunt puse pe o listă neagră și care nu primesc un contract. Uh, dar astfel de uh, structuri pot să, sau entități să spună că nu știau că sunt pe lista neagră și atunci invocă Cartea Drepturilor Omului. Știu că există uh, o uh, mișcare uh, în direcția implementării uh, Convenției uh, naționale Unite privind drepturile omului de către Uniunea Europeană. Uh, toate acestea sunt însă uh, incluse în cultura instituției. Domnule Băștinaru, în ceea ce privește cazul închisorii, Este vorba de cazul Prism. Cred că acest caz a inflamat uh, uh, imaginația tuturor celor din Europa și uh, din Statele Unite și realizăm că există și interese comerciale în joc. Deci trebuie să te întrebi cine sunt actorii implicați în acest caz. Sigur, uh, ofițerul de uh, supraveghere a datelor uh, personale ideea dumneavoastră în legătură cu interesul public și ideile mele, felul în care înțelegem noi interesul public uh, trebuie pus uh, uh, în corelare cu modul în care Statele Unite înțeleg ceea ce înseamnă interesul public. În legătură cu ceea ce poate să facă ombudsmanul, sigur, dacă există o încălcare a drepturilor fundamentale conform cartei, relațiile personale sau uh, protecția datelor personale, uh, ombudsmanul poate să acționeze. Însă acest lucru este competența uh, autorității de supraveghere a protecției datelor. În legătură cu cazul Dali, Dali Gate, este un caz fascinant. Sunt tot felul de chestiuni care apar aici, transparența, conflict de interese, uși batante și așa mai departe. Totul. Deci, cred că ombudsmanul uh, are un rol atunci când e vorba de uh, date, documente, chestiuni de transparență, toate acestea care sunt foarte importante. Și acest lucru este în curs. Ați vor, vorbit despre rețeaua uh, ombudsmanilor, profesorul Diamandoros. Uh, această rețea a fost uh, creată de primul ombudsman, a fost uh, apoi uh, uh consolidată de profesorul Diamandoros și uh, trebuie să se implice uh, proactiv și direct uh, cu rețeaua atunci când este vorba de chestiuni comunitare pentru că Uniunea Europeană arată altfel acum față de anii 90 când această rețea a fost creată. Profesorul Diamandoros a fost foarte atent uh, să nu încalce uh, competențele uh, ombudsmanilor naționali și are dreptate că a procedat așa. În calitate de cetățen european, văd tot mai mult rolul crescând pe care Comisia și celelalte instituții l-au în viața noastră de zi cu zi. Și cetățenii sunt uh, surprinși, mai ales uh, în ultimii doi ani, uh, ce impact a avut asupra economiei naționale, asupra bugetelor naționale. Sigur, există o obligație, o obligație instituțională a ombudsmanului european să se implice tot mai mult în această rețea pentru a elabora noi uh, structuri prin care ombudsmanii uh, naționali uh, să se implice în activitatea acestor instituții. Mulțumesc, doamna Harkin. Înțeleg în ce spuneți referitor la legitimitatea instituțiilor, da biroul ombudsmanului uh, e unul de mici dimensiuni și trebuie să vedem ce putem face față de um, acest uh, subiect. Mă întreb ce înseamnă și pentru țara mea. Cu siguranță irlandezii sunt foarte aproape de Uniunea Europeană, ca multe alte de țări, de altfel care uh, aveau un nivel economic inferior înainte de a se alătura Uniunii Europene. Putem constata influența pe care a jucat-o Uniunea Europeană în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Bineînțeles, acum în contextul crizei economice, lucrurile s-au schimbat. S-a schimbat perspectiva cetățenilor față de comisie, de troica. Părerea opiniei publice e că troica reprezintă de fapt o forță malignă, că uh, ia din drepturile firește ale cetățenilor. Dar eu mă refer aici la legitimitatea democratică și instituția mediatorului european. Și asta mesajul meu pentru instituțiile de acasă. Chiar dacă trebuie să facă reduceri bugetare, chiar dacă trebuie să reducă numărul avantajelor, nu trebuie să piardă din vedere demnitatea oamenilor și faptul că trebuie să îi trateze cu echitate și respect. Oamenii trebuie să beneficieze de un tratament egalitar, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să dăm dovadă de transparență. Niciun politician, niciun guvern nu cred că dorește să recunoască și să-și asume măsurile draconice pe care vor trebui să le pună în aplicare, dar cetățenii europeni nu sunt copii, trebuie tratați ca adulți. Iar acest lucru este cu atât mai necesar cu cât ne confruntăm cu o perioadă de austeritate. Să sperăm că în timp uh, acest lucru va consolida legitimitatea instituțiilor europene în ochii cetățenilor. În ceea ce privește relația cu Comisia PETI, încă ne aflăm într-o fază incipientă. Am aflat, grație colegilor de la Comisia Parlamentară PETI, cum se desfășoară lucrurile și când am promovat crearea unei comisii pentru petiții în Parlamentul Irlandez, am aflat că ombudsmanul avea nevoie de o comisie aferentă fața căreia să raporteze, cu care să interacționeze, cu care să dialogueze. De asemenea, am înțeles că era un vid că, care nu permitea cetățenilor să-și facă vocea auzită. Iată, sper că pe măsură ce activitatea Comisiei Irlandeze PETI se va consolida, vom putea interacționa mai mult și vom putea învăța unul de la celălalt. Vorbeam de lisabonizarea regulamentului 1049. Da, uh, sunt la curent cu discuțiile care s-au purtat deja de multă vreme referitor la revizuirea, modificarea sau chiar introducerea unui nou regulament referitor la transparență. Bineînțeles, uh, în esență, ce trebuie să se întâmple? Instituțiile trebuie să facă ce li se spune în tratate că trebuie să facă. Iată, unde apare discrepanța. Uh, tratatele spun că instituțiile trebuie să devină mai transparente și, pe de altă parte, cultura instituțională. Aceasta nu s-a armonizat încă cu prevederile strategice. Prin urmare, toți actorii implicați trebuie să fie direcționați înspre o cultură comună care se ancorează în tratatul de la Lisabona și în Carta Drepturilor Fundamentale. Doamna Harkin, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Vorbeați de cultura comisiei, spuneați că aceasta s-ar putea să fie un uh, oponent mai redutabil decât instituțiile irlandeze și, pe de-o parte, aveți dreptate. Uh, are un mandat amplu, are puteri ample, are o cultură specifică care a devenit tot mai pregnantă de-a lungul ultimului deceniu, însă, în cele din urmă, reprezintă o instituție ca oricare alta. Iată de ce activitatea ombudsmanului împreună cu Comisia PETI și, Comisia Parla- și instituția Parlamentului European este să uh, modifice cultura instituțională a a Comisiei. Am observat că ombudsmanul european nu are același public uh, de care se bucură ombudsmanul la nivel național. Dacă eu la nivel național întâmpin o problemă, uh, mă adresez mass media, mass media va promova apoi în fața opiniei publice respectivă uh, problemă. Ca ombudsman la nivel european ai impresia că nimeni de fapt nu te privește și nu um, ajungi așadar să spui lucrurilor pe nume cum ai face la nivel național. Cred însă, pe de altă parte, că există o serie de lucruri pe care le putem face. Cred că implicarea și interacțiunea uh, Ombudsmanului European cu Comisia Europeană trebuie să se desfășoare la cel mai înalt nivel posibil. Cred că ombudsmanul trebuie să interacționeze cu um, funcționarii seniori din comisie pentru a se asigura că își îndeplinește mandatul așa cum trebuie, pentru ca ombudsmanul să nu poată fi dat deoparte cu ușurință. În cadrul Comisiei PETI în Irlanda m-am ocupat de asemenea cu publicarea cazurilor de care s-a ocupat ombudsmanul, pentru ca oamenii să vadă ce s-a întâmplat pentru că nu vrem ca cetățenii să creadă că um, în calitate de instituții ajungi la concluzia greșită, neîntemeiată. Cred de asemenea că Comisia și celelalte instituții se află uh, într-un moment uh, deosebit în ceea ce privește cultura serviciului pentru cetățeni. Cred că de multe ori standardele din Uniunea Europeană sunt inferioare acelora din statele membre în ceea ce privește transparența, principiile serviciului public, interesul public și așa mai departe. Ombudsmanul nu poate face nimic peste noapte, nu există o baghetă magică, e un proces lent. Se înaintează în mai multe moduri. Uh, Uh, prin buna gestionare a petițiilor. Și dacă instituțiile nu vor da dovadă de o încăpățânare exagerată, vor accepta toate uh, progresele propuse de ombudsman. Printr-o interacțiune directă, așa vom progresa, uh, împreună cu mass media, purtăm o luptă, nu vreau să exagerez, dar purtăm o luptă pe mai multe fronturi, iar un bun ombudsman profită de toate pârghile pe care le dispoziție pentru a um, pune în mișcare schimbarea. Aceasta nu va veni peste noapte. De pildă, domnul Diamanduro se ocupa de un caz um, ce ținea de sistemul de avertizare timpurie, mai precis că anumite companii nu fusese informate că s-au pe lista neagră. Uh, Dânsul a, citit, a citat una din măsurile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale, și anume dreptul de a fi ascultat. Nu cred că ar trebui să invocăm Carta Drepturilor Fundamentale pentru a informa o instituție că ar trebui să-i comunice operatorului economic respectiv că se află pe lista neagră. Da, mai e mult de făcut, într-adevăr. În ceea ce privește cazurile legate de conflictul de interese, da, după cum v-am spus, sunt membru al Comisiei privind standardele pentru funcția publică și ne ocupăm de conflictele, de toate problemele legate de conflictul de interese. Uh, E vorba încă o dată de interesul public. Cât uh, de mare trebuie să fie distanța pe care o ai față de acel interes pentru a spune că există sau nu un conflict de interese. Trebuie să existe un cod de conduită, bineînțeles, niște principii. Te orientezi după acel cod. E un lucru foarte important. Știu că la ora actuală biroul ombudsmanului european anchetează la ora actuală biroul uh, ombudsmanului așadar cazurile cu, de, cu care s-a confruntat, confruntat comisia în ultimii ani. Cred că va fi o anchetă foarte importantă pentru că s-ar putea să devină un punct de referință. Domnul Chichester, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Funcționari sau politician, depinde de problemă. Uneori politicienii s-ar putea să fie de un real folos dacă problema interesează. Sau dacă e un punct de interes pentru partidul din care provin, pentru programul acestui partid, în ceea ce privește personalul administrativ, încă o dată, aceștia pot să dea dovadă de rigiditate, spunând că uh, lucrurile sunt definite și nu pot ieși din acel cadru prestabilit, sau, din potrivă, nu putem uh, spune foarte clar, uh, prin urmare, că unul sau celălalt dintre aceste două grupuri joacă un rol mai important. Da, într-adevăr, sunt femeie și Sper că voi fi un ombudsman. Da, un ombudsman pentru bărbați, femei, nu contează. Am putea vorbi la nesfârșit despre punctele favorabile, punctele negative. Fiecare individ își aduce amprenta personală. Da, există uh, bărbați cu trăsături deosebite care și-au adus amprenta asupra acestei funcții. Nu am să intru în detalii aici. În ceea ce privește realizarea favorită, în urmă cu câțiva ani, am, m-am confruntat cu un caz foarte important. Doar de două ori în istoria de 30 de ani a biroului a fost necesar ca ombudsmanul să prezinte un caz în faza Parlamentului. Când faci acest lucru, știi că trebuie să recurgi la artileria grea, pentru că dacă nu funcționează asta, nu mai funcționează nimic. A existat uh, așadar acest caz cu un profund caracter politic. Când m-am prezentat în fața Parlamentului cu acest caz, Parlamentul a refuzat uh, să discute acest caz, a refuzat ca măcar o comisie parlamentară să discute despre acest caz. Era vorba de 2009, știam că s-ar putea să fie un caz uh, periculos, pentru că um, astfel guvernul nu ținea cont de rolul Parlamentului, de asemenea nu ținea cont de dreptul cetățenilor de a beneficia de o um, audiere deplină. plină. Când m-am întors la biroul meu, am spus că trebuie să comunicăm opinii publice acest caz. Am redactat un discurs în care mi-am exprimat o opinie extrem de critică la adresa guvernului și la adresa reacției acestuia. Am vorbit despre rolul constituțional al Parlamentului, echilibrul uh, între puterea legislativă și puterea executivă a statului am avut emoții când am prezentat acel discurs. Mi-aduc aminte că un uh, membru al biroului meu uh, înainte de a spune discursul meu, uh, um, a tras atenția Emily, îți dai seama că ar putea să fie concediată pe urma acestui discurs. Da, dar mi-am dat seama că nu are rost să fii un ombudsman dacă nu ești pregătit să faci un efort suplimentar. Am uh, ținut așadar acel discurs guvernul a renunțat și um, cazul acela a beneficiat de atenția cuvenită. Astfel s-a inițiat o dezbatere despre rolul Parlamentului, despre rolul comisiei parlament, comisiilor parlamentare, despre rolul executivului, despre dezechilibrele existente între, de, între executiv și Parlament. Acea dezbatere s-a continuat cu dezbaterea pe care am purtat-o în 2011 la alegerile generale pentru Parlament. În urma acestei dezbatere avem acum Comisia uh, PETI, avem o nouă legislație referitoare la um, transparență, printre altele, și pot spune, prin urmare, că eu și biroul meu am jucat uh, un, rol foarte important. Mulțumesc foarte mult, doamnă O'Reilly. a fost într-adevăr cazul cel mai interesant, uh, cel pe care l-ați prezentat acum. Mai avem 10 minute la dispoziție pentru trei colegi care vor pune întrebări. Domnul Cashman are cuvântul. Îmi dau seama că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Doamna O'Reilly, cred că ați răspuns la toate întrebările pe care aș fi putut să vi le adresez, însă, sincer, vroiam să vă felicit pentru că prezentarea a fost, dumneavoastră a fost de-a dreptul uimitoare, iar răspunsurile pe care le-ați adus mă uh, conving că sunteți candidatul potrivit pentru această funcție. Iar cei care nu vă văd drept candidatul ideal sunt fie oameni răi, fie oameni disperați. Bun, cred că la această întrebare, doamnă O'Reilly, nu mai trebuie să răspundeți, pentru că până la urmă nu era o întrebare. Domnul Berman are cuvântul. Fără a merge atât de departe ca Malcolm, am pus de dimineață aceeași întrebare, dar dumneavoastră ați vorbit deja foarte mult despre independență. Însă mă interesează cuvintele cheie pe care le considerați dumneavoastră ca definiție a ombudsmanului european. Când am un, uh, uh, un uh, interviu de job, întotdeauna îmi uh, stabilesc dinainte niște cuvinte cheie. Și eu cred că sunteți candidatul potrivit. Ca fost membru al Comisiei Petiții, știu că hotărârile și opiniile uh, europa, europarlamentarilor întotdeauna pot fi acuzate de, uh, de parțialitate, să spunem așa. Și Unii dintre colegii noștri niciodată nu și-au pus competența sub semnul întrebării. Cred că avem uh, colegi de-a dreptul competenți, însă nu cred că trebuie să lăsăm o marjă guvernelor de a discredita instituția ombudsmanului pentru că un curriculum vitae nu este pe deplin satisfăcător. Când Enrique Baron a sugerat cu câțiva ani în urmă ca ombudsmanul să nu fie un om politic, cred că avea dreptate și ar, fi, ar trebui să schimbăm această regulă acum. Dar sunteți astăzi în fața noastră și sper totuși ca rezultatul să fie unul pozitiv. Dar vă rog frumos, care sunt cuvintele cheie? Domnul Hefner? Mulțumesc, voi vorbi în germană. Vă mulțumesc pentru această prezentare extraordinară. Cred, iar, și cred că răspunsurile dumneavoastră au fost foarte convingătoare. Am, ace- am aceeași soartă ca Michael Cashman, pentru că îmi pregătisem patru întrebări cărora le-ați răspuns deja. Deci, dacă îmi permiteți, aș dori să spun ceva, deci care conține oarecum o întrebare, dar ca și, și apoi, ca și Michael Cashman, aș dori să fac un scurt comentariu. Cum văd eu lucrurile este că problemele pe care le aveți, de care ați discutat într-o țară ca Irlanda, se știe foarte clar că sunteți un interlocutor pentru ombudsman, însă aici nu beneficiați de aceeași vizibilitate. Dar uh, cu toții facem greșeli, nu toții, cu toții însă recunoaștem uh, aceste greșeli. Iată de ce instituția ombudsmanului are nevoie de independență, are nevoie de putere și de coloană vertebrală pentru a se putea impune. Aș dori uh, să vă rog dacă puteți să-mi dați un exemplu uh, în, de o poveste, de un context uh, care ar putea rezona cu cele spuse de mine, dar cred că povestea, cazul pe care tocmai l-ați prezentat, ilustrează foarte bine uh, toate acestea. Nu e vorba de cine pe cine alegem, ci e vorba de ce viitor întrevedem pentru acest birou. E un birou unde trimitem pe cineva dintre noi, un birou unde vedem cum se poate uh, impune în fața cetățenilor nu putem alege noi uh, pe Um, toată lumea în toate uh, funcțiile, uh, dar uh, aștept să văd și următorii candidați. Mulțumesc! Doamnă O'Reilly, aveți 5 minute la dispoziție pentru a răspunde acestor întrebări și elogiilor care vi s-au adus. În ceea ce privește cele patru cuvinte cheie, le-am repetat deja în prezentarea mea. Cred că personalul meu s-a săturat să mă audă spunând unul dintre acestea, așa nume strategia. Vizibilitate, impact, iar în ceea ce privește caracteristicile personale, hotărâre și uh, along with independence. și empatie, mai presus de toate, care cred trebuie să fie o caracteristică de bază a mediatorului european, pentru că în ultimă instanță suntem ultima instanță la care fac apel cetățenii europeni. Apoi, ă, această chestiune a discutată a fost discutată de nenumăratori în Parlament. În ceea ce privește ați vorbit despre vizibilitatea ombudsmanului irlandez și care este vizibilitatea ombudsmanului european nu întotdeauna te bucuri de susținere din partea instituțiilor. Dacă am interpretat corect ce ați spus, cum să te asiguri că ești un ombudsman curajos și să nu te lași călcat în picioare și pedepsit de instituții? Practic, se, întrebarea aici este ce este un bun ombudsman? Nu cred că există un uh, formular cu niște căsuțe care pot fi bifate, educație, CV și așa mai departe. Nu este vorba despre hotărâre, este vorba despre empatie, despre diplomație, un pic de mm, uh, șmecherie politică, dacă vreți, să știți ce atur trebuie să joci în ce moment. Ca un uh, dirijor de orchestră simfonică care știe să dozeze fiecare instrument în parte. Iar cei mai buni ombudsman pe care să-i cunosc sunt cei care știu exact să găsească acest echilibru. Nu voi spune mai multe, spune doamna președinte, însă o să dau cuvântul doamnei Tarrant pe care o rog să domnului Tarrant. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă O'Reilly. Întrebarea mea vizează mai degrabă procedura care spune că Comisia PETI nu are autoritate pentru a formula recomandări. Deci noi vom înștiința președintele uh, președintelui Parlamentului în privința rezultatului acestor audieri. Deci aș dori să vă rog să transmiteți președintelui Parlamentului că niciodată nu vom vota un candidat din partea unei familii politice. Noi vom vota un candidat independent din punct de vedere politic. Iar în ceea ce privește echilibrul dintre sexe, mă va face să votez pentru doamna O'Reilly. Ei, acum trebuie să comentați. Permiteți-mi să mulțumesc doamnei O'Reilly pentru o prezentare excelentă. Și haideți să schimbăm acum decorul. Auken, sorry, <laughs> but you have to take your place. Vă rog să vă reluați locurile și haideți să continuăm cu doamna Dagmar Roth-Berend și să vedem prezentarea dânsei în privința rolului ombudsmanului. Thank you, thank you very much, Mrs. President. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor și domnilor membrii ai Parlamentului European, un salut mai puțin formal. Mă bucur că pot să prezint ideile mele aici. Sunt convinsă că ați putut să uh, citiți răspunsurile înscris la întrebările dumneavoastră. În plus, aș dori să fac câteva comentarii suplimentare legate de rolul ombudsmanului european și de ce cred că sunt un candidat potrivit. Acestea fiind spuse, trebuie să subliniez, cred că știu că și ceilalți uh, colegi candidați au făcut uh, am avut în ultimii opt ani doi uh, ombudsmani care au pregătit terenul pe care cei care le vor urma să Uh, lucreze. Și această muncă este tot mai importantă. Suntem în anul 2013, anul cetățeanului, dar trăim vremuri și uh, grele unde uh, criza financiară în multe state membre are încă un impact asupra cetățenilor și în legătură cu aceasta popularitatea Uniunii Europene a scăzut de la 60% în 2012 la 45% în 2013, ceea ce este un semnal alarmant pentru noi toți, și pentru cetățeni, cât și pentru membrii Parlamentului European. Pentru că noi trebuie să promovăm uh, ideea Uniunii Europene acolo unde uh, aceasta aduce uh, valoare adăugată. Cred că acesta este un fir roșu pentru toată activitatea. Personal consider că, statele, că instituțiile europene sunt deseori văzute ca fiind undeva departe de preocupările oamenilor, sunt indiferente la aceste griji ale oamenilor. Ceea ce dovedește că toată activitatea uh, instituțiilor uh, europene nu este suficient de vizibilă și nu este apreciată. Există multe motive uh, dar acesta este un motiv pentru care cetățenii europeni nu consideră că instituțiile europene lucrează în favoarea lor. Acesta este situația în statul membru de unde provin, Germania, cât și în alte țări. Mulți spun, a, Uniunea Europeană, instituțiile, da, vezi să nu lucreze pentru mine. Uh, noi nu considerăm că uh, totul este uh, greșit, dar uh, nu avem numai probleme de comunicare, ci și probleme de legătură cu, cu, cu cetățenii. Ombudsmanul are un rol uh, specific are mandatul de a analiza uh, reclamații în legătură cu proasta administrare a Uniunii Europene, cu instituțiile și organismele Uniunii Europene. Și pentru a ancheta uh, această proastă administrare, e nevoie de o serie de competențe. Trebuie să înțelegi legea și să promovezi uh, principiile uh, serviciului public, trebuie să cunoști administrația uh, și funcțiile Uniunii Europene, trebuie să fii un mediator și un uh, funcționar umil și trebuie să ai voința de a produce o schimbare în viața oamenilor. Multe din cele pe care le-am uh, menționat sunt valabile și pentru dumneavoastră. Să fiți un moderator, un mediator, să fiți un uh, funcționar modest și să vreți să schimbați viața cetățenilor pentru că aminte nu ați fi fost politicieni ales, aleși. Aș putea să uh, îndeplinesc aceste responsabilități și Uh, pentru mulți dintre dumneavoastră faptul că sunt membru al Parlamentului European este un dezavantaj, dar am totuși avantajul că mă cunoașteți și știți cum muncesc. Am uh, studiat dreptul, am dat examenul de barou uh, în Germania, am fost judecător în țara mea, m-am specializat în drept administrativ, atunci când am uh, lucrat ca uh, avocat uh, și când am lucrat și în Parlamentul German. Am fost secretar al unei comisii de anchetă pentru reforma administrativă în Berlin. Cei care locuiesc în sau lângă Berlin ar putea să judece cât de uh, eficient a fost această anchetă. Am lucrat deci în domeniul uh, legislativ, în protecția consumatorului, uh, chestiuni care sunt uh, cu impact direct asupra vieții cetățenilor. Am fost vicepreședinte al Parlamentului European și apoi am răspuns cu chestiuni de personal și Michael Martinez știe foarte bine acest lucru. Uh, niciodată uh, nu am crezut uh, că orice plângere, orice reclamație este fondată, dar ea trebuie să fie analizată. Cred că am făcut ceea ce am făcut cu un oarece succes. Am fost implicată în reforma parlamentară, am încercat să schimbăm activitatea noastră ceea ce acum dumneavoastră trăiți, viața noastră zilnică, este și uh, o, uh, un rezultat al muncii mele, așa cum ar fi cartonașul albastru uh, sau această procedură a cartonașului albastru în plenară sau uh, uh, procedura intervențiilor spontane sunt rezultatul reformei la care am participat și eu. Sunt acum raportor Uh, la regulamentul uh, privind uh, personalul, funcționarii publici și sunt raportor la un raport pentru a îmbunătăți eficiența administrării Parlamentului. Pentru că, așa cum vă imaginați, orice administrație poate fi eficient, eficientizată tot timpul. Am fost mediator între cetățenii Berlinului care m-au ales și instituțiile europene și atunci am învățat foarte multe despre administrația europeană, despre complexitatea instituțiilor și modul în care funcționează acestea. Am uh, fost președinte al unui uh, grup de lucru privind uh, statutul membrilor, am învățat multe de, am avut multe de învățat și am învățat să fiu un client al administrației. Uh, chestiuni legate de asigurările de sănătate sau alte asemenea uh, probleme uh, m-au preocupat și cei care mă cunosc știu că nu renunț ușor, nu mă dau bătută. Administrația ar trebui să fie orientată către cetățean, Comisia Europeană nu se vede în poziția de a avea clienți, dar noi uh, uh, trebuie să vorbim despre orientare către client, către cetățeni și asta înseamnă să lucrăm uh, transparent, uh, să lucrăm repede și mai presus de orice să fim angajați în favoarea cetățenilor și a instituțiilor. Sigur, uh, ombudsmanul are o influență mare asupra vieții uh, Uh, a 450 de milioane de uh, cetățeni europeni. Au fost o serie de cazuri, cum este cazul EMA, în care am încercat să facem lucrurile cât mai transparente. În 2010, ombudsman a spus că agenția trebuie să publice datele studiilor clinice, ceea ce înseamnă uh, extrem de mult pentru firmele farmaceutice, uh, pentru uh, spitale. Agenția a hotărât să publice, să facă acele date publice, a fost acționată în instație de două companii și curtea a hotărât uh, recent că agenția nu era îndreptățită să facă publice aceste date. Este uh, o măsură intermediară, o hotărâre judecătorească uh, intermediară, însă vom continua uh, să publicăm aceste date și se va încerca ca această hotărâre judecătorească să, să se facă recurs împotriva acestei hotărâri. ce înseamnă munca ombudsmanului european pentru mine. Uh, ceea ce, într-un fel, și-a pus amprenta asupra vieții mele și asupra multora dintre noi. Ombudsmanul și activitatea sa este în legătură cu corectitudine, corectitudine față de cetățeni, să le permită să participe, să aibă acces, să comunice între cetățeni și administrație să convingă cu argumente viabile. Asta nu înseamnă să nu fii critic la adresa administrației și știți foarte bine că eu am fost deseori uh, critică. Știți că sunt un partener de nădejde. Poate că nu e ușor de trăit cu mine, dar nu mă dau bătută ușor și, sigur, o să fiu imparțială și independentă. Ce este imparțialitatea? Asta înseamnă să abordez același caz în același uh, fel. Asta înseamnă că trebuie să fii imparțial, însă imparțialitatea este legată de transparență. Pentru că oricine se află în fața dumneavoastră aici poate să vă spună, desigur, orice. Dar dacă cunoașteți persoana, puteți să judecați Uh, dar uh, dacă nu cunoașteți uh, persoana, nu puteți decât să trăiți sub impresia răspunsurilor date de persoane la audiere. Transparența înseamnă să poți să judeci modul în care lucrează cineva. Imparțialitatea este legată indestructibil de transparență. Pentru ombudsman a fi imparțial și independent înseamnă să reziști la presiuni și să ai curaj. Presiuni politice, presiuni din partea administrației sau din partea unui stat membru. E vorba de a pune în aplicare legislația în statele membre și să ai curaj. Și vă rog să hotărâți, să judecați dacă rezist la presiuni sau dacă sunt curajoasă. Ce aș face dacă aș fi aleasă ombudsman? trebuie să mă refer la acest termen din tratat. Ce aș uh, face în cele 8, 9, 10 luni, nu mai mult de atât? Pentru că mandatul se termină odată cu mandatul uh, Parlamentului la 1 uh, iulie 2014. Și am hotărât să nu candidez pentru noul mandat de parlamentar. Deci, cine va fi uh, ombudsman acum și în viitor? În primul rând, instituțiile europene trebuie să aibă o administrație eficientă și transparentă care să respectă uh, Carta uh, Drepturilor Fundamentale. Asta trebuie să spună toată lumea și toată lumea trebuie să îndeplinească această cerință. O să încerc ca acest, uh, această funcție să fie mai vizibilă. Asta nu înseamnă că ombudsmanul trebuie să călătorească foarte mult, ci trebuie să aibă legătura cu membrii de parlament, cu membrii parlamentelor naționale și membrii uh, Parlamentului European uh, există și o posibilitate, o structură de apel, dacă acest lucru nu este îndeplinit. Uh, o să reacționez rapid uh, la plângeri. Uh, cei doi ombudsmani au reușit să accelereze procedurile de răspuns la plângeri, o să încerc să eficientizez și mai mult lucrurile și să existe și o procedură de urgență. Dacă lucrurile uh, durează luni de zile, asta nu poate să îi liniștească pe cetățenii care uh, sunt impacientați. Fiecare stat membru are uh, o legislație administrativă și fiecare funcționar trebuie să se conformeze. Însă noi nu avem o legislație administrativă obligatorie care să se aplice tuturor instituțiilor. Avem doar un cod de conduită, ceea ce nu este suficient. Parlamentul a folosit nou instrument, uh, uh, inițiativa uh, legislativă, în acest scop. Știam că domnul Diamandoros o să renunțe la mandatul său. Uh, resursele sunt uh, un punct important, resursele sunt uh, tot mai limitate și ombudsmanul trebuie să fie conștient de acest lucru. Trebuie să coopereze cu Parlamentul European, care este partenerul natural al ombudsmanului. Însă această sinergie trebuie dezvoltată și mai mult. Trebuie să vedem dacă există posibilitatea de a face economii de bani. Să dezvolte relațiile cu Parlamentul European, în special cu Comisia PETI, lucru care este cât se poate de firesc. Chiar dacă s-a cooperat bine până acum, Uh, putem uh, să încercăm să vedem cum această cooperare uh, poate fi și mai mult consolidată. Cred că vizita ombudsmanului la Comisia PETI nu trebuie să fie un eveniment de marcă din când în când, ci un punct pe agenda de lucru al fiecărui ombudsman pentru a se asigura că fiecare membru al Comisiei PETI și fiecare uh, membru poate să aibă o discuție chiar și pe coridor cu ombudsmanul. Cred în faptul că îmbunătățirea uh, relațiilor este benefică. Sigur că vă interesează plângerile făcute de cetățenii din țările dumneavoastră de aceea trebuie să aveți o legătură bună cu membrii din parlamentele naționale pentru a vedea dacă există uh, un număr în creștere de plângeri într-un anumit uh, domeniu. Pentru că trebuie ca fiecare uh, deputat să știe dacă există astfel de cazuri. Sper că v-am Uh, făcut o idee cu ceea ce am spus aici și uh, cu răspunsurile în scris. Uh, nu a fost deloc ușor să dau acele răspunsuri în scris, să mă conformez. Dar dacă Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Uh, uh. Continuăm acum cu întrebările din partea coordinatorilor. Domnul Iar, vă mulțumesc. Doamna președintă, doamna Rod Berend, fiți binevenită în cadrul Comisiei PETI. Ca observație preliminară, Cred că nimeni uh, nu poate contesta curajul dumneavoastră. Știm uh, că sunteți uh, o colegă angajată care luptă, dacă trebuie, până la capăt pentru ce trebuie. Uh, pentru mine sunteți și o colegă simpatică. Am rămas fără o parte din întrebări. Deja mi-ați răspuns în prezentarea dumneavoastră la o serie din întrebările pe care le aveam. Poate că colegii ar putea să găsească altele, dar um, dați-mi voi să abordez câteva puncte care totuși uh, nu au fost abordate. În primul rând, problema independenței. Avem ce puțin doi candidați care se spune că nu ar fi independenți pentru acest birou. Care este reacția dumneavoastră în fața acestor acuzații? Uh, o a doua întrebare. Cum credeți că ați putea face biroul ombudsmanului mai vizibil pentru opinia publică? E un birou important, sunteți o interfață importantă, dar cum putem face ca acest birou să fie și mai cunoscut opiniei publice? O a treia întrebare, e vorba de Carta Drepturilor Omului un document mai important. La Comisia PETI primim uh, cereri care sunt influențate de această carte. Și vă întreb cum vedeți că această carte nu este o prelungire a tratatului, ci poate fi aplicată doar dacă statele membrele doresc acest lucru. Uh, și există iar aici niște puncte care ar putea fi abordate de ombudsman? Da, primim uh, din partea Comisiei răspunsul că nu sunt în competenție în ceea ce privește Carta Drepturilor Omului pentru că nu există uh, un corespondent în legislația europeană. În ceea ce privește uh, plângerile cetățenilor, ce ați face dacă acestea se referă la uh, un stat membru pe, ale, ale cărei competențe noi nu le vizăm. Domnul Boștinariu, vă mulțumesc foarte mult, doamnă Dagmar Roth-Berend. Este foarte clar că astăzi vorbim despre independența, neutralitatea și imparțialitatea neutralitatea unui candidat la funcția de ombudsman. Dar, în prezentarea lor introductivă, toți candidații își declară independența. Problema se identifică apoi în momentul în care aceste persoane își preiau funcția. Uh, cum activează în această funcție. O a doua problemă o reprezintă competența profesională, competența unui candidat de a-și duce la bun sfârșit mandatul. Competențele menționate de tratate și nu uh, după bunul plac al candidatului. Acum, în ceea ce privește întrebările, în primul rând, cum doriți să îmbunătățiți standardele de bună administrație și transparență la toate nivelurile instituțiilor europene? Avem standarde diferite. Parlamentul European este instituția de departe cea mai transparentă, Consiliul cea mai opacă și Comisia e undeva la mijloc. Cum ajungem la niște standarde decente de transparență și bună administrare în cazul uh, tuturor acestor instituții. În continuare, dacă veți fi aleasă, ne putem aștepta ca ombudsmanul Dagmar Rod Berend să lucreze pentru diminuarea influenței uh, grupurilor de lobby asupra hotărârilor luate de eurodeputați? Putem reduce influența acestor grupuri, așadar, asupra hotărârilor luate de uh, eurodeputați. Am, am putea uh, să ajungem la un cod de conduită comun pentru toate cele trei instituții, Parlament, Comisie, Consiliu. Noi avem propriul nostru cod de conduită, dar dacă privesc înspre celelalte două instituții, ei bine, lucrurile diferă. În ultimul rând, dumneavoastră veniți uh, din Germania, aveți o experiență uh, Uh, deosebită în Parlamentul European. Cum veți consulta Comisia Europeană, dacă veți fi aleasă, atunci când încep negocierile cu SUA referitor la acordul de liber schimb și investiții? bineînțeles, în măsura competențelor ombudsmanului, ci tot ce ține de aceste competențe drepturile omului și așa mai departe. Mulțumesc, domnule Boștinariu mai avem o singură persoană care uh, avem, îmi cer scuze, în total 40 de minute la dispoziție și ați folosit din plin timpul pe care l-aveați la dispoziție. Doamna Auken, mulțumesc foarte mult. Mi-aduc aminte că am discutat ceva în cadrul grupului și spuneam uh, la un moment dat că eu nu mă tem de Dagmar Rockberent, dar ceilalți colegi spuneau că eu da. Uh, da, eu consider pe doamna Dagmar Rockberent un politician uh, puternic și uh, un politician pe care uh, mi l-aș dori de partea mea. Însă nu vă consider imparțială și cred că raționamentele aduse de dumneavoastră în favoarea imparțialității dumneavoastră se clatină un pic. Spuneți că sunteți un uh, Uh, parlamentar ales, iată de ce sunteți imparțială. Mi se pare că uh, aici, de aici uh, derivă imparțialitatea, de fapt absența imparțialității. Noi suntem aleși de cetățeni și reprezentăm acei cetățeni care ne aleg. aleg. Noi suntem politicieni. Și după cum spuneam, sunteți un politician puternic, vă simpatizez, dar nu cred că argumentele dumneavoastră în favoarea independenței dumneavoastră mă conving. Nu cred că ar trebui să fiți un administrator Um, pentru că în Danemarca, de pildă, noi avem o definiție foarte clară. Ce înseamnă imparțialitate? Ce înseamnă conflict de interese? Există niște criterii foarte clare. Aici nu poate interveni uh, opinia cuiva. Definiția nu poate fi influențată de cineva. Cetățenii trebuie să poată analiza deciziile dumneavoastră și să vadă că acestea corespund cu criteriile stabilite. Și cred că oricine, indiferent cât de mult vă respectă, nu poate să spună că dumneavoastră sunteți imparțială. Nu puteți intra în această campanie spunând că uh, nu aveți culoare politică. Uh, pentru că cetățenii, dacă veți fi aleasă, se tem ce se va întâmpla. Eu personal nu mă tem foarte mult, dar totuși există această temere că uh, cei care nu vă aleg, dacă veți fi apoi aleasă, ei vor fi pedepsiți. Cam atât aveam de spus. Sper că vom putea uh, să continuăm cu buna noastră cooperare. V-aș spune chiar că uh, dacă vă veți renunța la activitatea în Parlamentul dumneavoastră, așa cum a făcut și primul ombudsman, ehm, dacă ați renunța așadar la activitatea în această instituție și ați reveni apoi, ați fi un bun candidat, dar deocamdată nu vă pot privi ca fiind imparțială. Da, nu mă tem de dumneavoastră, după cum v-am spus. Mulțumesc foarte mult, doamna Arkan. Domnul Chichester. Mulțumesc foarte mult. Uh, dragă Dagmar, dragă colegă, bine ai venit. E o plăcere să te văd la prezidiu, e o plăcere să te ascult. Prima mea întrebare și prima mea observație. Ai uh, o experiență foarte bună, știu din propria mea experiență în ceea ce privește uh, rezolvarea problemelor. E o caracteristică foarte importantă pentru uh, un ombudsman. Dar, după cum știu din propria experiență, nu poți rezista în fața tentației de a îți ataca rivalii politici. Există totuși, prin urmare, un element de parțialitate, de coloratură politică și cred că marea provocare pentru tine este să ne convingi pe noi în Parlament că poți face tranziția înspre neutralitate, uh, în mod ideal înspre absența oricărei coloraturi politice în noua ta funcție. Aș dori să te întreb dacă ai putea să fii cu argumente suplimentare care să ne convingă. O altă observație. Vorbeai mai devreme despre importanța promovării Uniunii Europene uh, în fața nemulțumirilor tot mai acute. Crezi într-adevăr că acesta este rolul ombudsmanului? Mi se pare că în marele plan al lucrurilor instituțiilor europene să fie sarcina Comisiei Europene. Și o mică paranteză colegii mei uh, ți-au stabilit niște um, ținte foarte ambițioase ca ombudsman. Sper că nu te vei, la, nu te vei lăsa dusă de val și îți vei păstra picioarele pe pământ și vei avea o abordare realistă. Mm, unii spuneau că avem nevoie de mai multă Europa. Nu am să intru în dezbaterea referitoare la această afirmație, dar, după cum spuneam și unuia din contracandidații tăi, înseamnă că acest lucru uh, va presupune mai, un volum mai mare de lucru pentru ombudsman. Mulțumesc. Domnul Salafracos, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, o cunoaștem foarte bine pe colega Rod Berendt, are un CV impresionant, e o persoană foarte dinamică, uh, Și ca apărător al acestei instituții aș dori să vă întreb următorul lucru. Cum ne vom asigura că deciziile ombudsmanului vor fi puse în aplicare? După cum știți, ombudsmanul nu reprezintă un organism uh, judiciar. Uh, hotărârile ombudsmanului s-ar putea să fie sau nu respectate. Rămâne la latitudinea statelor membre. După părerea dumneavoastră, dacă veți fi aleasă în această funcție, cum credeți că rolul ombudsmanului poate fi extins? O a doua întrebare. Candidatura dumneavoastră este pentru anul viitor. Și dumneavoastră spuneați că nu doriți să mai candidați pentru anul după aceea. Puteți să-mi explicați la ce anume v-ați referit prin această afirmație? Uh, Poate că nu am înțeles eu prea bine. Dar dacă nu doriți să fiți un ombudsman până la sfârșitul perioadei, veți candida și ca eurodeputat sau veți candida pentru funcția de deputat în țara dumneavoastră? Aceasta este intenția dumneavoastră? Mulțumesc! Doamna Rodberend va răspunde acum, după care vom, va avea o sesiune cu întrebări spontane. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să grupez o parte din întrebări care se aseamănă și le voi răspunde împreună. voi răspunde domnului Iar, domnului Boștinariu și doamnei Aucăn. Margarete, da, cred că multă lume în această instituție se teme la fel de mult de mine ca și de tine. Iată ce avem în comun. Nu știu dacă i-am dat motive cuiva să se teamă de mine, dar cred că am dovedit în trecut că dacă cred cu tărie în ceva, subliniez foarte clar acest lucru. Dar știți că activitatea mea s-a uh, bazat întotdeauna pe actul de legiferare și pentru a legifera ai nevoie de o majoritate. Da, am uh, simțul umorului în acest sens, dar nu ca tine, domnule, uh, ca tine, Charles, nu aș putea să-mi înțep oponenții politici. Chiar așa, poate că unii din grupul meu politic ar spune că pe unii am înțepat mai mult decât pe alții, dar eu cel puțin am încercat să tratez pe toată lumea cu respect. Eu am fost educată să tratez pe toată lumea așa cum vreau să fiu eu tratată. Eu doresc să fiu tratată cu respect. În ceea ce privește problema imparțialității, Margaret uh, vorbea de acest lucru, spunea că politicienii nu sunt uh, imparțiali, că eu nu pot să fiu imparțial. Eu una, nu înțeleg acest raționament. Da, nu e adevărat. Pot să înțeleg, dar nu sunt de acord cu acest raționament. Imparțialitatea și independența, haideți să le grupăm. Înseamnă că un politician nu acordă aceeași atenție unor cazuri asemănătoare, pentru că asta înseamnă imparțialitate și independență. Haideți să luăm un exemplu. tu și cu mine, ca membri ai Parlamentului European, suntem mediatori față de cetățenii noștri. Primim uh, scrisori din partea cetățenilor, uh, uneori mai puține, uneori mai multe, uneori uh, cetățenii se plâng în aceste scrisori de diferite aspecte, de o directivă recentă, de bunăstare animalelor și așa mai departe. Eu trebuie să răspund la fiecare uh, dintre uh, aceste scrisori. Nu pot să-i întreb, uh, mai ales la ultima alegere, nu pot să pun întrebări de natură politică acestor cetățeni. Eu sunt un mediator al uh, Parlamentului European și pot să le spun cetățenilor că dacă există probleme uh, suplimentare, pot să se adreseze ombudsmanului. Ce înseamnă imparțialitate? Înseamnă obiectivitate. să fim sinceri nimeni uh, uh, nu a venit în Parlament fără a avea un trecut. Și uh, ombudsmanul anterior avea un trecut politic, nu mai era membru al Parlamentului, într-adevăr, dar continua să fie membru al partidului său. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Uh, um, cei doi ombudsmani pe care am avut înainte au avut o viață politică activă, activă în cadrul uh, partidului și o viață politică în strânsă legătură cu activitatea grupurilor politice. Să vorbim poate de relația cu religia. Eu, uh, pe, pe mine nu mă interesează, de pildă, um, religia persoanei cu care am de-a face. Trebuie să iau omul din fața așa cum este. Dumneavoastră aveți avantajul de a mă cunoaște. Nu știți pe ceilalți candidați, îi știți doar pe hârtie. Îi puteți judeca așadar doar în temeiul acelui document. Dar pentru a putea judeca pe cineva ai nevoie de transparență. Cred că ce înseamnă uh, să fii politic, să fii implicat politic, să ai coloratură politică. Noi vrem ca cetățenii să aibă o implicare politică și asta înseamnă să nu fie imparțiali. Eu pot să vă spun că a avea un caracter politic și a nu fi membru al unui grup politic e în avantajul meu. Nu sunt uh, candidat din partea Uh, grupului meu și aici uh, puteți să vă uitați la colegii din grupul meu care sunt în favoarea altor candidați. Nu înțeleg acest lucru, sincer, dar îl respect. Cred că a avea o atitudine politică, orientare politică, reprezintă un avantaj și imparțialitatea ține de felul în care te comporți, de transparența de care dai dovadă. Mă întrebați cum aș putea să fac ca biroul ombudsmanului să devină mai vizibil. E foarte greu. Știți că ca și membru al Parlamentului, e foarte greu să atragi atenția asupra ce se întâmplă la nivel Parlamentului European. Nu toată lumea e interesată de ce se întâmplă la Strasburg sau oamenii sunt interesați doar când lucrurile merg bine. Cred că ar trebui să folosim uh, noile mijloacele media mai mult decât uh, se face la ora actuală. Trebuie să avem grijă în ceea ce privește Twitter și Facebook, uh, dar trebuie să le folosim și cred că când ombudsmanul se deplasează în afara Uniunii Europene, acesta trebuie să fie însoțit de membrii ai Parlamentului European pentru a face o legătură între cele două instituții. Ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, întrebarea domnului Iar, uh, Există articolul 6 al tratatului uh, uh, de la Lisabona, un tratat important. Uh, cu toate acestea, putem face un pas um, în continuare. Trebuie să le reamintim cetățenilor că Constituția Uniunii Europene este tratatul de la Lisabona și toată lumea trebuie să în, um, îndeplinească de asemenea și Convenția Consiliului Europei, convenție pe care a semnat-o toată lumea. Um, exact- nu am înțeles foarte bine, domnule Iar, când a spus că există plângeri din partea unui stat membru în care nu se implica răspunderea ombudsmanului. Este vorba despre o problemă națională? Nu știu, s-ar putea să fi înțeles greșit întrebarea și v-aș ruga să o uh, puneți din nou. Nu știu, Poate ar trebui să vă adresez întrebarea în engleză. Da, Da, äh, da äh, mă refer la faptul că trebuie, că am dori să aplicăm această carte a drepturilor omului, dar nu putem, pentru că uh, statele membre nu au aplicat încă dispozițiile relevante. Da, data viitoare am să spun în engleză pentru a mă înțelege, dar de data asta uh, am înțeles, spune doamna Roth Berend. Știu că legea trebuie interpretată, iar Convenția Drepturilor Omului a Consiliului uh, Europei merge în acest sens. Mă voi asigura că sunt transparentă în momentul în care voi fi aleasă. Vă voi oferi acces la documente și la informații. Cum să îmbunătățesc uh, transparența și uh, relațiile cu instituțiile? S-ar părea că Comisia începe să se miște. În orice caz, eu cred că trebuie să îi convingem pe oameni să se pună la, mun- la treabă. înainte de a formula o plângere formală, trebuie să um, să te asiguri că uh, oamenii vor face ce trebuie să facă. Vă asigur că în următoarele 10 luni voi face un efort în acest sens. În ceea ce privește transparența și entitățile. Domnul Boștinaru a descris Consiliul Europei drept o instituție fabuloasă. Se cunosc foarte clar care sunt uh, detaliile negocierilor noastre, însă noi nu cunoaștem nimic despre negocierile din cadrul acestui Consiliu European. Acest Consiliu nu este democratic și nu are un comportament democratic Problema este că cred că cu aceste organisme suntem un pic prea transparenți în ceea ce privește o serie de domenii, cum ar fi mediul înconjurător, uh, securitatea alimentară și așa mai departe, acțiunile de lobby sunt foarte însemnate, dar avem un cod de conduită foarte clar. Trebuie să știm cine ce face care este trebuie să faci public toate informațiile din procesul legislativ. Într-adevăr, există un cod de conduită foarte clar în acest sens. Cred că unele legi europene mai ales pe protecția consumatorului și securitatea alimentară, sunt puțin problematice, însă ombudsmanul nu poate decât să concilieze Comisia și Parlamentul pentru a se asigura că uh, legislația nu este uh, diluată. Dacă uh, iar cetățenii trebuie să se bucure de susținere din partea ombudsmanului. Acum, la întrebarea Margaretei, uh, în privința imparțialității mele, sunt și pot fi imparțială. Trebuie, să fie lucru, uh, trebuie ca lucrurile să fie clare și trebuie ca persoanele să fie transparente. nimeni nu-ți oferă niciun fel de garanție. Promisiuni se fac ușor. Eu nu vreau să fac promisiuni. Vreau să vă spun un lucru. Am demonstrat prin propria mea muncă că sunt o persoană independentă și imparțială și că pot uh, depăși, merge mai departe decât convingerile propriului meu grup politic pentru a-mi uh, apăra punctul de vedere. Promovarea rolului UE aveți dreptate, nu acesta este rolul ombudsmanului, ba din potrivă. Ombudsmanul trebuie să fie un funcționar model. Pentru unii po poate fi mai mult, pentru alții mai puțin, dar în orice caz, ombudsmanul trebuie să fie funcționarul model care se asigură că cetățeanul european este tratat cum se cuvine. și cetățenii europeni trebuie, cetățenilor europeni trebuie să le fie clar acest aspect. Situația ideală este că dacă avem bune practici la nivelul instituțiilor, uh, și asta încă de la vârf, de la, nivel, uh, de la nivelul directorilor, trebuie să se înțeleagă clar că cetățenii sunt afectați direct de aceste chestiuni. Domnului Salavacos, poate n-am fost foarte clară în prezentarea mea, am hotărât de mai multă vreme să nu mă prezint din nou la alegerile europene. Deci nu îmi prezint din nou uh, candidatura la alegerile europene. Deci sunt aici până la sfârșitul mandatului, fie ca ombudsman, fie ca eurodeputat. Și evident, dacă sunt aleasă, îmi voi duce mandatul de ombudsman până la capăt. nu știu, dacă o să-mi placă să fiu ombudsman, poate îmi prezint din nou candidatura. Mulțumesc. Trecem la a doua rundă de discuții, domnule Cashman. Dagmar, dacă îmi permiți, pot, aș vrea să spun că îmi place de tine și mi-a plăcut să conlucrăm în ultimii 14 ani. Și o să spun ceva care nu vreau să fie interpretat drept personal. În ceea ce privește rolul ombudsmanului, nu trebuie să fie văzut drept uh, ipocrizie, pentru că astfel cetățenii europeni vor fi și mai uh, îndepărtați de instituțiile noastre. Ombudsmanul trebuie să fie un mediator, ori eu nu te văd potrivită pentru acest rol, pentru că mi se pare că atunci când cineva ți se împotrivește, uh, ei foc cu prea mare ușurință. rolul neutralității politice este important. Dat fiind faptul că persoane ca Margaret Oakland și ca mine considerăm că ești o persoană câteodată ușor dificilă, cum s-ar putea inversa acest uh, punct de vedere? Ne pot spune care este uh, rolul ombudsmanului în privința accesului la documente publice? Și care crezi că sunt principalele chestiuni care trebuie rezolvate? Și apoi, dacă o să votezi uh, pentru tine și o să câștigi cu un singur vot, consider că alegerea ta va fi una legitimă? Și îmi cer scuze dacă plec pentru că am un, uh, o întâlnire în birou, însă în orice caz voi urmări continuarea discuțiilor pe web streaming. Domnul Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus deja câteva lucruri de dimineață la adresa unui, unei alte candidate și s-ar putea să repet unele din lucrurile spuse de dimineață, dar aș vrea să adaug ceva. Trebuie să mărturisesc că mă cam surprinde că nu ne interesează decât un lucru și anume independența. Evident, acest aspect este important, însă am impresia că ne învârtim în jurul ideii de independență și că despre altceva nu mai vorbim. Am impresia că capacitatea persoanei, energia, uh, curajul, coerența, parcă nu interesează pe nimeni. Și mi se pare că e o lipsă de pertinență aici pentru că toate aceste elemente sunt importante pentru rolul de mediator european. Nimeni nu pune întrebări, pe nimeni nu interesează dacă persoana respectivă este capabilă sau nu, dacă persoana cunoaște sau nu domeniul dreptului. Pe nimeni nu interesează dacă persoana respectivă este o persoană energică și dinamică. Pe nimeni nu interesează dacă persoana este coerentă sau nu. și mi se pare că tuturor le, indifer le sunt indiferente toate aceste aspecte. Ei bine, mie nu mi-este indiferent. Sau plecăm de la principiul că toți candidații de până acum îndeplinesc din capul locului toate aceste condiții. Pentru Dagmar am un avantaj pentru că o cunosc de 30 de ani. Ia, și, uh, dar în schimb pe alți candidați am cunoscut acum 10 minute sau acum 4-5 zile. Evident, cu mm, uh, uh, suficient de mult timp pentru a-mi face o impresie despre aceste uh, persoane, dar nu o, o idee foarte clară. Dincolo de toate acestea, evident, chestiunea independenței este una importantă și am spus deja de dimineață câteva lucruri în acest sens. Însă m-am simțit oarecum agresat atunci când am auzit că nu pot să fii uh, membru al unui partid politic, nu pot să fii eurodeputat pentru a fi ales în această funcție. La mi s-a întâmplat să mi se interzică să fiu membru într-un partid politic și să fiu membru al Parlamentului. Pur și simplu pentru că eram membru al unui partid politic, am fost trimis în spatele gratiilor. Până la urmă, ce înseamnă asta? Să fii membru al unui partid politic înseamnă că ești uh, dușmanul cetățenilor, din potrivă, eu cred că acest lucru te îmbogățește ca persoană. În ceea ce privește independența sau lipsa de independență a unui candidat, asta e cu totul și cu totul altceva. Eu nu cred în uh, virginitatea ideologică a cuiva, indiferent a cui. Unii dintre candidații care s-au prezentat, dată fiind uh, vârsta lor, nu pot fi virgini din punctul ăsta de vedere. Și cu siguranță nu se scaldă într-un vid ideologic. Fiecare dintre acești candidați are idei foarte clare din punct de vedere politic. Și pentru mine acesta reprezintă un atu până la urmă, indiferent de aceste idei. Avem trei colegi ale căror ideologii politice sunt bine cunoscute și care s-au prezentat drept candidați la acest post. Am o întrebare pentru Dagmar și am uh, întrebat, am pus deja această întrebare de dimineață altui candidat. Din păcate, Parlamentul European nu poate cere demisia mediatorului. Dar dacă Parlamentul cere în majoritate, dacă ți-ar cere în majoritate să-ți dai demisia, ce ai face? Pentru că pentru mine asta înseamnă independență. Dacă la un moment dat Parlamentul consideră că ombudsmanul nu mai este independent, treaba e simplă, îi cerem să demisioneze, iar persoana demisionează, pentru că Parlamentul i-a cerut acest lucru. Din punctul meu de vedere, aceasta este garanția independenței și uh, garanția eficienței pentru că Parlamentul poate cere demisia ombudsmanului pentru că este ineficient, pentru că nu este independent sau pentru că a comis o greșeală gravă. Tocmai aici, în asta constă factorul determinant am vorbit cu unul dintre colegi care îmi spunea că trebuie schimbat regulamentul, astfel încât să scrie negru pe alb în regulament că nici un membru al unui grup politic sau al Parlamentului European să nu poată deveni candidat la această funcție. E atunci eu aș cere și ca numele ombudsmanului, a mediatorului european să fie schimbat. În, uh, în spaniolă titulatura este de apărător al cetățenilor, dar am putea cere în textul revizuit ca Parlamentul să ceară ombudsmanului demisia, fie pentru că este incapabil, fie pentru lipsă de independență sau alte motive. Oricum, mi-am adresat întrebarea lui Dagmar și aș vrea să mă rezum la atât. Vreau să știu, dacă ți se cere demisia, ce faci? Mrs. Bergman. Doamna Bergman. Îmi cer scuze că am ajuns mai târziu, însă am avut și alte reuniune. Doamna Rot Berend, am o întrebare pe care am adresat-o și altor candidați. Uh, în ceea ce uh, privește bugetul. Se știe că parcurgem o criză bugetară, ne aflăm într-o criză bugetară. Uh, de aceea este important ca uh, ombudsmanul să fie cât mai eficient în activitatea sa pentru a îi mulțumi pe cetățeni. Unul dintre candidați a explicat faptul că poate să fie foarte eficient în restructurarea organizării biroului ombudsmanului, dar ținând cont uh, de condițiile vitrege din unele state membre și ținând cont de criza economică, aș vrea să cunosc uh, câteva detalii cum vedeți dumneavoastră uh, acest lucru? Colega noastră este un pachet de energie și este un candidat bun tocmai din această privință. Vă dau uh, cuvântul pentru a răspunde. O să încerc să fiu uh, subcintă. Mulțumesc că Michael este încă aici, mulțumesc că ți-ai întârziat puțin întâlnirea în birou, pentru că apreciez că avem un dialog direct. În primul rând, cred că toți în această sală, uh, tu, dacă te uiți în oglindă, ca și eu, facem ceea ce facem cu pasiune și cu un scop. Vrem să schimbăm lucrurile în bine și să schimbăm viața cetățenilor. Dacă acest lucru merge mână în mână cu a fi uh, categoric și în a respinge alte puncte de vedere, Sper că nu am făcut acest lucru, pentru că asta ar fi lipsit uh, de respect. Cred că nici tu nu ai fi făcut acest lucru. Deci trebuie să spun, uh, nu că atunci uh, refuz uh, uh, alte puncte de vedere. Uh, și nici măcar acum 25 de ani în urmă. Acum uh, am devenit mai înțeleaptă, am învățat să fac compromisuri și nu eram așa când am venit aici. Am uh, învățat că este nevoie să mergi dincolo de uh, fruntariile politice și uh, geografice. De aceea activitatea în Parlament este atât de atrăgătoare. Ai spus că domnul Siderman și-a suspendat calitatea de membru în partid. Un gest onorabil, am spus că nici domnul Söderman, nici domnul Diamandoros au venit inocenți și au preluat acest mandat. Aveau în spate o viață politică, fie una activă, fie una de simpatie. Și sunt convinsă că aceștiași la fel stau lucrurile cu candidații care s-au prezentat și care se prezintă aici. Aș putea să ghicesc că au astfel de legături pentru că al minteri nu primești funcția respectivă. Dar nu mă plâng atâta vreme cât își fac treaba ca lumea. Nu judec cum uh, uh ajung alții ombudsmani în statele membre dacă uh, acest lucru este hotărât de primul ministru sau de uh, guvern. Nu emit judecăți de valoare, dar nu vreau să fiu naivă. Ești ai multe uh, alte uh, trăsături, dar naivitatea nu te caracterizează. Uh, sigur, uh, îmi susțin uh, foarte ferm uh, credințele, punctele de vedere și nu sunt uh, ambigu, așa cum a spus Victor Boștinaru. Uh, și asta este bine pentru uh, un ombudsman, pentru că acesta trebuie să se lupte pentru a-i uh, reprezenta pe uh, cetățeni. Trebuie să fii clar și m-ați întrebat în legătură cu regulamentul 1049. Uh, am votat o rezoluție la Strasburg. M-ați întrebat care este una dintre problemele cheie. Trebuie să definim cuvântul document așa cum trebuie. Ce înseamnă un document? La ce și cine trebuie să aibă acces la ce anume? Uh, despre asta e vorba în regulamentul 1049, accesul la uh, documente. Și dacă aș vota pentru mine, da, aș vota, pentru că consider că sunt un candidat foarte bun. Și aș fi proastă dacă nu aș vota uh, pentru mine, așa cum facem uh, cu toții uh, când uh, votăm pentru funcții publice. Am făcut același, același lucru și când am uh, votat pentru funcția de vicepreședinte. Sunt un candidat bun și voi vota pentru mine. Și o să-ți dovedesc că voi fi un bun candidat. Mihail Angel s-a referit la problema independenței și apreciez acest lucru. Ă, de obicei nu pun căștile Eh, pentru că îl înțeleg eh, bine, dar de data asta am fost eh, emoționată și nu m-am bazat pe buna înțelegere a limbii spaniole. Sunt de acord cu ceea ce ai spus. Ai spus-o mai elegant decât mine. Nu există inocență biologică, că toată lumea are un trecut. Nu ai pus sub semnul întrebării persoanele, poate a fost cinstit sau nu. Nu poți însă să ai un candidat neutru. Fiecare are credințele sale. Ce aș face dacă Parlamentul consideră că nu mă bucur de încredere? Știți că există uh, o procedură, ombudsmanul depune un uh, jurământ atunci uh, când curtea hotărăște că uh, ombudsmanul nu se mai bucură de încredere, poate să uh, hotărască acest lucru. Dar dacă nu am încrederea organului care uh, m-a instalat în funcție, atunci nu aștept să-mi spună Curtea de Justiție să plec. Da. Uh, ombudsman este cel mai bun titlu din uh, lume. Ar trebui să fie mediator sau reprezentantul poporului. Spania este un exemplu bun, Franța, ombudsmanul nu este termenul cel mai potrivit. Da, în legătură cu bugetul, da, trebuie să fim uh, atenți cu bugetul. În cazul ombudsmanului, trebuie să vedem unde s-au cheltuit cele mai mari sume de bani și trebuie să facem acest lucru Sigur că fiecare instituție are lucruri de făcut, însă ceea ce trebuie să facem, Parlamentul și Ombudsmanul trebuie să colaboreze strâns, așa cum am spus în răspunsul uh, scris, în răspunsurile scrise, trebuie să valorificăm uh, sinergiile și administrația Parlamentului vrea să fie un exemplu bun de bună cooperare. Mulțumesc că ai venit uh, și mulțumesc pentru entuziasmul tău. Îmi cer scuze că v-am uh, reținut uh, atât de mult. Mai avem încă o oră de reuniune. Vom primi ultimul candidat în rândul nostru, domnul Francesco Speroni. Thank you.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 Îl salutăm pe domnul Speroni și îi dau cuvântul neîntârziat. Bună ziua tuturor! Am, prezent, am depus candidatura pentru că consider că am uh, competențele și calificările necesare pentru acest post, cunosc dreptul european, grație studiilor mele universitare și grație activității mele profesionale, aceea de avocat de aproape 20 de ani sunt prezent uh, în uh, acest Parlament. Pot să garantez uh, obiectivitatea și nu sunt subiectiv, nu aparțin unui partid politic care să-mi influențeze opțiunile sau comportamentul. Înțeleg că membrii uh, vor face o alegere cu greutate. Sunt uh, alegeri care se fac pe baza calităților, dar și pe baza unor elemente. Uh, nu există posibilitatea unei perioade de probă pentru a vedea care sunt competențele candidatului și nu este nicio cerință de experiență anterioară, deși unii uh, colegi, unii candidați uh, sunt uh, sau au fost ombudsmani naționali. Dar am o experiență îndelungată în promovarea drepturilor cetățenilor, lupt pentru drepturile acestora, sunt independent și am uh, lucrat uh, cu membrii de Parlament dintr-un spectru larg uh, politic. De aici și experiența mea. Este important ca cetățenii să simtă că drepturile lor sunt promovate rapid în fața instituțiilor europene. Mult prea mulți Um, cetățeni europeni simt că instituțiile europene sunt departe de ei. Ombudsmanul trebuie să fie cel care să aducă instituțiile europene mai aproape uh, de cetățeni și doresc uh, să facă acest lucru. Președinta, foarte scurt, mulțumesc. Domnul Iar acum. Că... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Speroni. Bine ați venit la audierea din Comisia PETI. După cum am spus, fiecărui candidat la postul de ombudsman suntem uh, noi, Parlamentul European și ombudsmanul pe același front, luptăm pentru cetățeni. Iată de ce e bine să colaborăm. Și deci prima întrebare, cum uh, vă închipuiți cooperarea cu Comisia PETI și unde credeți că aceasta ar putea fi îmbunătățită? O a doua întrebare. Să presupunem că veți fi ales ca ombudsman. Care ar fi cele trei lucruri uh, importante de care vă veți ocupa în primul rând? O următoare întrebare. Suntem cu toții de acord că ombudsmanul este o funcție importantă în Uniunea Europeană, însă, de asemenea, suntem de aceeași părere că trebuie să luptăm pentru ca această funcție să devină mai vizibilă în cadrul opiniei publice. Cum, după părerea dumneavoastră, am putea face acest lucru? Cam atât, deocamdată. Mulțumesc. Posso rispondere? Eh? Um, uh, since Mr. Bostin, no. No, let's take uh, is absent for the moment, Mrs. Auken first. Domnul Bostinaru nu mai e. Mai Doamna Auken, domnul Bostinaru nu este. Da. Doamna Bertman, dragă colegă. Am o întrebare pe care o adresez și altor uh, colegi care și-au prezentat candidatura în legătură cu bugetul european. Uh, ne confruntăm cu constrângeri în ceea ce privește bugetul. Cum vedeți uh, situația bugetară în legătură cu poziția ombudsmanului și cu activitatea acestuia? Date fiind constrângerile bugetare, considerați că ombudsmanul poate să fie mai eficient și, ceea ce este și mai important, legat de constrângerile bugetare și eficiență, cum percepeți succesul uh, în favoarea cetățenilor, care trebuie să fie preocuparea noastră majoră. Mulțumesc! Uh, doamna Aucan, mulțumesc că vă aflați aici. Vin dintr-o cultură în care avem o definiție foarte clară a independenței și a conflictului de interese și acest lucru nu trebuie perceput ca un comportament, a vedea un lucru obiectiv. Spuneți că nu reprezentați uh, uh, niciun partid. Știu că ați reprezentat uh, Liga Nordică. Uh, sau ați fost ales de ceea ce, sigur, este legitim, dar e cu totul altceva să fii ombudsman. Acest lucru nu uh, uh, face parte din uh, prezentarea niciunui candidat. Nu este un, obiectiv, un criteriu obiectiv. Cum ați, vot, votat, cum ați vota uh, asupra regulamentului 1049? Uh, sunteți uh, pentru accesul la documente? Sunteți chiar dacă sunteți uh, ales ombudsman sau nu, aș vrea ca dumneavoastră să fiți un aliat al nostru în lupta pentru un grad mai mare de transparență. Cum ați luptat pentru asta și cum veți face asta în viitor dacă sunteți ales ombudsman? Domnul Cicestar nu este aici, domnul Salavaclos. Sunteți gentlemen amândoi. Domnul Speroni este un bun prieten, îl apreciez foarte mult și este cu adevărat independent. Știu asta despre dumnealui. În uh, grupul în care sunt activ, nimeni nu dorește confirmări suplimentare. Domnul Speroni este cu adevărat independent. Aș dori totuși să-i pun câteva întrebări pentru a nu lăsa impresia că depășesc uh, gra- granițele obiectivității, dar dați-mi voi să urez mult succes. Mulțumesc, domnule Salafrancos. Da, văd că nu aveți întrebări din partea unui prieten către prieten. Domnul Boștinaru. Mulțumesc. Se pare că este ultima oară în care coordonatorii sunt implicați în prima rundă de întrebări. Domnule Speroni, pregătirea dumneavoastră profesională vă califică pentru această funcție, dar problema nu o constituie numai pregătirea profesională, ci o serie de valori și angajamente uh, pentru care va lupta ombudsmanul. Și aș vrea să știu, în primul rând, cum uh, intenționați să îmbunătățiți rețeaua care a fost uh, constituită de mediatorii anterior pentru că există verigi uh, lipsă, cel puțin două state membre nu au un ombudsman pe plan național și există o incompatibilitate între uh, ombudsmanul european și competințele și responsabilitățile ombudsmanilor naționali. Dacă așa stau lucrurile, ce intenționați să faceți pentru a Uh, face să dispară această disparitate. Știți, ombudsmanul uh, uh, este o funcție puternică. Alți ombudsmani sunt însă mai slabi. Putem să facem să dispară decalajele? În al doilea rând, dacă sunteți ales, ce intenționați să faceți pentru a veghea ca standardele bunei administrări să fie respectate pe deplin de instituțiile europene, mă refer la Parlament, Comisie și Consiliu, și cum vă veți asigura că standardele uh, europene vor fi transpuse în mod corect în statele membre. Pentru că atunci când uh, vedem cum este uh, percepută bună administrare fără să spunem că standardele de la Bruxelles sunt cele mai bune practici, însă sunt state membre, așa cum este România, țara din care provin, sau Italia, unde buna administrare este uh, interpretată diferit ce veți face astfel încât buna administrare să însemne același lucru peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bostinaru. Acum are cuvântul domnul Speroni. O să încerc să răspund în ordine la întrebări. Cooperarea cu Comisia PETI. Desigur, trebuie să existe o strânsă cooperare între cele două entități, pentru că ombudsmanul uh, este, uh, să spunem, uh, ca o sucursală a Parlamentului European. Parlamentul este cel care îl alege. Membrii Parlamentului European pot Uh, să uh, cetățenii europeni pot să facă reclamații, să facă plângeri la ombudsman și să ceară ajutorul acestuia. Deci, din punct de vedere formal, este clar că trebuie să existe o strânsă colaborare între uh, ombudsman, între mediator și Comisia PETI. Sigur, nu trebuie să existe paralelisme. Desigur, există trăsături similare între funcția de ombudsman și competențele acestei uh, uh, comisii în fața căreia mă aflu uh, astăzi. Acum, prioritățile. Ombudsmanul trebuie să devină mai vizibil. El trebuie să fie mai eficient și mai uh, rapid în reacțiile sale, pentru că cetățenii se adresează ombudsmanului pentru a primi un răspuns și acest răspuns trebuie să vină rapid. Uh, sunt mai multe căi prin care Uh, ombudsmanul poate să fie, devină mai vizibil prin intermediul internetului, al televiziunii, uh, prin intermediul Parlamentului European. Parlamentul European trebuie să lucreze strâns uh, cu ombudsmanul, așadar putem folosi toate canalele pe care le folosește și Parlamentul pentru a își spori vizibilitatea și pentru a promova drepturile cetățenilor. În legătură cu bugetul acum, sigur, cu toții am dorit să asistăm la o creștere a bugetului. Nu știu acum dacă bugetul uh, ombudsmanului se află la înălțimea responsabilităților pe care le are de îndeplinit. Este uh, greu în vremurile acestea, trebuie să analizez mai aprofundat uh, chestiunea. Bugetul va fi un element al uh, bătăliei grele care va avea loc uh, între uh, Consiliu și Parlament pe marginea bugetului. Acum, statutul ombudsmanului a fost elaborat de Parlamentul European nu este niciun motiv pentru care nu s-ar fi putut specifica că trebuie îndeplinite anumite uh, cerințe, și anume uh, ca un individ să nu fi avut o, o viață politică, să nu fi participat la un uh, consiliu municipal și așa mai departe, și că nu poate să fie candidat uh, la funcția de ombudsman. Desigur, o persoană poate să vină și să spună că nu a avut niciun fel de activitate politică. E greu să spui dacă acest lucru este adevărat sau nu. Uh, sigur, persoane din Curtea Constituțională, de pildă, au fost uh, persoane alese în trecut și Uh, există cazuri în care din Curtea Constituțională au fost uh, în uh, poziția de a, vot, de a vota asupra constituționalității sau nu a unei legi pe care anterior o promovaseră aceste persoane când fuseseră alese. Inițial, Uh, am uh, considerat uh, că astfel de persoane nu trebuie să um, candideze la astfel de funcții. În calitate de avocat, dacă aperi o persoană și știi că persoana respectivă este în opoziție, este important să fii imparțial și cred că sunt imparțial și sunt capabil uh, de această imparțialitate și de transparență. În ceea ce privește întărirea accesului la documente, este important uh, să se respecte regulile cu privire la accesul la documente. Ombudsmanul nu poate să țină închise uh, documentele la care uh, nimeni să nu aibă acces. Există reguli care se aplică, există documente confidențiale. Chiar și în acest Parlament. Parlamentul este o instituție deschisă, dar totuși uh, există documente confidențiale și există momente în care accesul la documente se face sub uh, rezerva respectării unei proceduri. Sigur, trebuie să respectăm uh, legea atunci când avem acces la uh, documente și atâta vreme cât există standarde și reguli, nu putem să dăm acces la documente dacă legea prevede că accesul la astfel de documente este interzis. Dacă ombudsmanul are acces la informații confidențiale pe durata unei uh, investigații, dar nu poate să uh, divulge aceste informații altora, uh, în acest fel trebuie să acționeze ombudsmanul. Și potrivit regulamentului 1049 există reguli care se aplică și eu voi susține aceste reguli. Cu privire la rețeaua cu funcția de ombudsman pe plan național. Este important. Mulți cetățeni își pierd vremea pentru că se adresează unui ombudsman care nu are competențe într-o anumită privință. De aceea trebuie să dăm informațiile cetățenilor astfel încât aceștia să știe cui să adreseze uh, plângerea ombudsmanul uh, răspunde de anumite uh, aspecte și trebuie să se cunoască care uh, sunt competențele sale. Apoi mai este și problema subsidiarității. Deci ombudsmanul european nu poate să preia o chestiune care cade uh, sub incidența autorităților naționale. Deci trebuie să, ca cetățenii să știe clar cine răspunde de ce. Uh, de pildă, Italia nu are un ombudsman și este important ca cetățenii să cunoască acest lucru. Dacă Parlamentul și Guvernul italian nu doresc să instituie funcția de ombudsman, nu putem face nimic în acest sens. Sigur, putem să cooperăm și să lucrăm cât mai bine cu putință cu autoritățile, Cu siguranță Diamanduros a avut relații foarte bune cu biroul Ombudsmanului Național și vom continua pe această cale pentru a uh, servi cât mai bine uh, cetățenii noștri. Cum vegem ca administrația uh, funcționează bine și că asta nu se întâmplă numai pe hârtie, ci și în practică? Ombudsmanul european are putere de inițiativă. Deci nu trebuie să aștepte ca cetățeanul să vină la biroul său. Dacă a existat o plângere care a fost făcută, sigur, uh, ombudsmanul poate să uh, gestioneze această uh, plângere, dar ombudsmanul poate să aibă și inițiativa în acest sens. Cetățeanul nu trebuie să se teamă de ombudsman. Este un lucru care poate fi reținut și anume, ombudsmanul din proprie inițiativă poate să vadă, să analizeze ce face administrația dacă face lucrurile așa cum trebuie, dacă nu există o proastă administrare. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Bine, putem uh, suspenda ședința. Îi mulțumim domnului Speroni. Mult succes și dumnealui. Am încheiat cu audierea invitațiilor. Da, domnul Speroni intervine. Doream să vă salut și să vă mulțumesc. La revedere.